Sitzung ist wieder Ședința este redeschisă și acum vă anunț rezultatul primului tur de scrutin pentru alegerea președintelui Parlamentului European. S-au exprimat 718 voturi, dintre care voturi nevalide 35. Deci, voturi exprimate valide 683. Deci, majoritatea absolută necesară pentru a alege un președinte în primul scrutin este de 342 de voturi. Pentru doamna Forența s-au exprimat 50 de voturi. Pentru doamna Lambert, 56 de voturi. Domnul Pitela primește 183 de voturi. Domnul eurodeputat Rebega a primit 43 de voturi. Doamna Stevens a primit 77 de voturi. Domnul Tajani 274 de voturi. pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea absolută a voturilor exprimate, vom trece la un al doilea tur de scrutin. Dacă nu mai există alte comentarii, pornesc de la premisa că toate candidaturile din primul tur de scrutin sunt menținute. Așadar, am pe doamna Forența, doamna Lambert, domnul Pitela, domnul Rebecca, doamna Stevens și domnul Tajani. Dorește cineva dintre colegii numiți să-și retragă candidatura? Văd că nu. Deci un al doilea tur de scrutin. Rămân toate candidaturile anunțate. Conform regulamentului de procedură, înainte de fiecare tur de scrutin, este posibil să se prezintă și alte candidaturi. Deci dacă cineva dintre noastră are chef să intre în cursă pentru cel de-al doilea tur de scrutin, atunci persoana respectivă poate să o facă. Termenul V-aș fi recunoscător. V-aș fi recunoscător dacă ați putea totuși să păstrați un, un minim de seriozitate pentru lucrurile acestea serioase de care ne ocupăm. Deci termenul pentru anunțarea candidaturilor pentru cel de-al doilea tur de scrutin este la 12.30. Candidaturile trebuie să fie depuse la președintele în exercițiu și pot să fie depuse în biroul R00.101, biroul președinției. Și acum suspend ședința și vă chem uh, înapoi la ora 13.